Uh, va fi dovedit din nou și aș dori să mulțumesc tuturor colaboratorilor mei pentru munca depusă. Vă mulțumesc! Colegii Mulțumesc, domnule Jadot. Acum are cuvântul, timp de patru minute, domnul Dezir. Domnule președinte, domnule comisar, stimați